este raportul lui Luis de Grandes Pascual, poluarea cauzată de nave și sancțiuni în caz de încălcare. Primul vorbitor este domnul de Grandes Pascual, patru minute. Aveți cuvântul. Señor presidente. Domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, domnule comisar pentru transport, domnule Tajani, domnilor și domnilor. Adoptarea acestui proiect de directivă în legătură cu poluarea cauzată de nave va fi un lucru salutar la sfârșitul acestui mandat pentru că includem sancțiuni penale pentru deversările ilegale de substanțe poluante. Sperăm că această propunere va fi susținută mâine și adoptată în prima lectură. Am făcut efect, eforturi foarte mari în timpul rezoluțiilor și negocierilor pentru că sunt, suntem de acord că există o necesitate de a acționa la nivelul comunității pentru a împiedica asemenea deversări ilegale care afectează mediul. Adoptăm măsuri penale și sancțiuni care nu decurg din tratate, ci din jurisprudența comunității europene. Și este, european, și este important să confruntăm aceste probleme din transportul maritim, unde există deversări ilegale de la vase. Avem legislație internațională pentru această uh, problemă convențiile din 73 și 1978, însă există probleme cu aplicarea acestei convenții. Există standarde diferite la, la nivelul diverselor state membre, care nu sunt suficiente. suficiente. Aceste incidente afectează transportul maritim pentru că poluarea sau contaminarea ilegală este mai eficientă pentru uh, vase decât să respecte legislația existentă. În loc să avem principiul pot poluatorul plătește, de fapt este rentabil să poluezi. Ceea ce încercăm acum să facem în Uniunea Europeană este să creăm sancțiuni pentru poluatorii potențiali. Această măsură a fost uh, susținută de președinția cehă am depășit dificultățile și provocările din timpul acestui mandat și acum vom avea o reformă structurală a directivei care exprimă în mod clar dorințele cetățenilor. Vrem sancțiuni clare pentru aceste practici defectuoase și vom lăsa statele membre să decidă aceste sancțiuni în legătură cu infracțiunile minore și grave. Până acum, am repetat consensul atins într-o dezbatere în decizia cadru 2005-35 și decizia 2005-667. Astfel putem să adoptăm măsuri penale la nivelul comunității și vom putea să facem un pas înainte pentru a combate această problemă în transportul maritim pentru că aceasta era ideea raportorului de la bun început. Nu vrem ca poluatorii să poată să polueze apele fără a fi pedepsiți. Membrii Comisiei de Transport, reprezentanții Consiliului și al Parlamentului au reușit să uh, sublinieze importanța acestei dezbateri. Raportorii din umbră și-au jucat rolul și au avut un rol important în negocierile cu Comisia și cu Consiliul. Mulțumesc pentru avizele din partea Comisiei Jurii și de Mediu. Am reușit să ajungem la un compromis în legătură cu intrarea în vigoare a acestei directive, care compromis va fi finalizat în următoarele luni. Suntem mulțumiți de rezultatul acestei uh, dezbateri și uh, după pachetul maritim de la sfârșitul lunii martie, acest, această directivă arată că Uniunea Europeană va fi un exemplu în domeniul maritim. Domnule comisar, aveți cuvântul. Onorevoli deputati, la Comisiune nu poate era... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia nu este mulțumită de rezultatele obținute. O nouă directivă va um, elimina golurile juridice um, create de uh, decizia uh, Curții de Justiție cu privire la 667 uh, din 2005. Această directivă va, îi va combate pe cei care cauzează poluția. Așadar, dacă Parlamentul adoptă acest raport va fi o contribuție foarte importantă pentru pachetul maritim adoptat de Consiliu și care a fost discutat în ultima ședință plenară. Textul Consiliului, care este discutat la, la ora actuală, este diferit de propunerea inițială a Comisiei, însă menține ideile cheie, mai ales um, caracterul penal al, sancțiuni, al sancțiunilor uh, aplicate pentru acest tip de poluare. Apoi, în ceea ce privește răspunderea civilă și aducerea în fața instanței a celor care cauzează această poluție, această poluare, mă scuzați. În același timp, însă, ă, poluarea care nu are efecte foarte grave nu ar, grave nu ar trebui să ducă la um, sancțiuni de ordin penal. Cauzele minore are poluare, ale poluării, însă, pe de altă parte, dacă sunt uh, cauzate, dacă au loc în mod repetat, pot duce la uh, o poluare semnificativă Vă mulțumim pentru activitatea depusă, vă mulțumim pentru cooperarea dumneavoastră și trebuie să vă spun că suntem uh, mulțumiți pentru că vedem că am făcut progrese în uh, vederea reducerii poluării. Mulțumesc, domnule Mațachis. Domnule președinte, domnule comisar, lidul legislativ impuna adoptarea acestei directive Erorile acestea au dus la greșeli în implementare și, fără îndoială, au uh, adus prejudicii mediului marin. Poate că uh, se pot trage niște învățăminte pentru toți cei implicați pentru a evita asemenea situații în viitor. Problema principală este să amendăm foarte repede această directivă și să o punem în practică cât mai repede cu putință. Numai atunci vom putea, uh, vom reuși să eliminăm aceste deversări ilegale de substanțe care poluează marea de pe, provenite de pe vase. Vom putea astfel să luptăm, să ne menținem mările curate și vom avea poate succes. Vreau să mulțumesc raportorului pentru activitatea excepțională pentru acest raport. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lichtenberger, un minut. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc. Poluarea mărilor este abordată de fiecare dată Uh, numai când avem de-a face cu un eveniment spectaculos care a avut loc. Și de fiecare dată discutăm, de fapt, amenințarea pe termen lung pe care o constituie această poluare. Numai că după fiecare astfel de eveniment uh, se renunță apoi la discuție și la dezbatere. Însă această poluare duce la amenințarea nu numai a apelor noastre, ci și a uh, coastelor noastre. Și uh, aș, aș dori să mulțumesc colegilor mei pentru că am putut discuta toate aceste aspecte și pentru că uh, am fost cu toții de acord că trebuie să ne protejăm apele. eu vin dintr-o țară care nu are ieșire la mare, însă Cred că trebuie să protejăm uh, mările noastre uh, față de o poluare uh, cauzată din interese financiare. Și cred că trebuie să integrăm acest aspect în cel de-al treilea pachet maritim. Mulțumesc. Domnul Iarzembovski, două minute. Domnule președinte, uh, stimate domnule comisar, grupul PPE sprijină raportul de uh, modificare a directivei, propunerea Comisiei de modificare a directivei și vă felicităm pentru această propunere. Îl uh, felicităm și pe domnul vicepreședinte pentru că fără Um, acordul, uh, fără sprijinul Comisiei, nu am fi reușit să ajungem la un acord atât de repede și nu am fi putut încheia acest pachet în această legislatură. A fost nevoie de noi reglementări pentru că uh, Curtea Europeană de Justiție, prin deciziile luate în 2005 și 2007, a stabilit clar și inechivoc că se pot uh, aplica sancțiuni Uh, de ordin penal pe primul pilon. Astfel vom reuși să uh, protejăm mările și coastele noastre și să uh, sancționăm um, încălcările. Pentru că până acum am, am observat că reglementările nu au efect de descurajare. Este mult mai ieftin să plătești sancțiunile decât să nu poluezi. De aceea Aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru acest acord uh, la care s-a ajuns. Este foarte clar, poluarea uh, apelor trebuie să fie considerată o sancțiune, o infracțiune, dacă este vorba de încălcări minore, putem fi nu trebuie să existe reguli chiar atât de stricte, însă dacă este vorba de poluări minore repetate, ei bine, ă, și aici, și acestea pot avea efecte foarte grave. Facem apel către statele uh, membre, sperăm că cineva din partea Consiliului consemnează toate acestea, așadar facem apel la toate statele membre să aplice, uh, să transpună și să aplice cât se poate de rapid această directivă, pentru că numai așa putem proteja mările noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, Domnul Țicău! Aveți două minute

este evident că Comisia și Parlamentul trebuie să răspundă față de Parlamentul European și față de cetățeni care plătesc prețul poluării. Mă gândesc aici la regulamentele actuale și la aplicarea lor și în ce măsură acestea contribuie la protecția mărilor și a coastelor. Este important să avem reguli, dar aceste reguli trebuie să fie și respectate. Cum să uh, admitem că amendele pentru deversările ilicite sunt extrem de mici? Așadar, este oportun să întărim controlul și supravegherea tehnologiile moderne permit acest lucru pentru a promova mările și coastele și pentru a pro- proteja flora și fauna. Vă susțin această propunere de revizuire a directivei și Uh, susțin crearea unei agenții pentru securitatea maritimă care s-ar ocupa cu această monitorizare. Vă mulțumesc, domnul Tajani. Aveți cuvântul. Eu cred că, în concluziunea de questo dibattito... Mulțumesc, domnule președinte. În încheierea acestei dezbateri putem face un singur lucru și anume să ne bucurăm de buna cooperare interinstituțională și uh, Domnul Iarzembovski a subliniat această bună cooperare. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru buna uh, activitate depusă. Și mă bucur că la finalul acestei legislaturi mai putem să găsim o soluție, un acord în prima lectură și cred că este uh, și un mesaj pe care îl transmitem cetățenilor noștri înainte de alegerile europene. Este probabil una dintre ultimele dezbateri uh, în care Comisia pentru Transport, în această compoziție, uh, se, își exprimă opoziție. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru buna cooperare. A fost vorba de a găsi o soluție cât se poate de concretă pentru un subiect foarte delicat care ne-a preocupat de foarte mult timp și datorită eforturilor repuse eforturilor depuse de toată lumea, am reușit să găsim această soluție. Dacă birocrația știe ce sarcini are, ea nu stă în calea, uh, uh, nu este un obstacol, ci este un instrument pentru cetățeni și cred că astăzi am putut dovedi acest lucru. Mâine va avea loc votul, va fi ultima dovadă a um, eficienței noastre și ultima dovada faptului că suntem de partea cetățenilor. Am închis așadar prin această inițiativă un gol juridic și cred că mâine vom reuși să oferim ceva statelor membre pentru a putea supraveghea mai bine mările noastre. Și cred că acest lucru este foarte bun pentru că am protejat și libertatea cetățenilor. Domnule de Grandes Pascual, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Vă mulțumesc și voi vorbi foarte scurt. Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați demonstrat cu acest al treilea pachet maritim că ați reușit să aduceți un acord împreună cu Consiliul și să permiteți ca cele trei instituții să se pună de acord asupra acestor uh, aspecte, mai ales la sfârșitul legislaturii. Vreau să mulțumesc colaborării între raportori, cu Comisia, cu mediul și așa. Mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră și cred că mâine vom reuși să adoptăm un raport la prima citire asupra unei norme foarte importante care se alătură celorlalte din al treilea pachet. Este foarte important pentru cele trei instituții și justifică încă o dată procedura de codecizie care este foarte utilă și care permite un dialog constructiv în favoarea tuturor cetățenilor Europei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc domnule comisar. Vă mulțumim de asemenea și în calitate de membri ai Parlamentului. Închidem dezbaterea și se votează mâine. Următorul punct pe ordinea de zi este întrebarea orală, protejarea drepturilor consumatorilor. Primul vorbitor, doamna McCarthy, cinci minute